Mesdames et messieurs, après cette annonce dramatique, nos travaux reprennent. Doamnelor și domnilor, după acest anunț dramatic vom relua procesul verbal de, din ședința de ieri a distribuit. Dacă cineva are vreo observație în legătură cu acesta, se pare că nu, atunci acesta se consideră